Bien, mes chers collègues. Dragi colegi, vă rog să luați loc cu toții. Începem acum reuniunea noastră extraordinară a Comisiei uh, pentru Bugete. Aș vrea să mă asigur că ordinea de zi poate fi adoptată fără observații, fără comentarii. v ar sugera ca procesul verbal al trialogurilor cu rezultat pozitiv în legătură cu EFSI să fie prezentat la sfârșitul uh, ședinței. Deci vom face atunci o prezentare în legătură cu acest trialog. Precizez de asemenea că vom avea un punct în plus pe ordinea de zi privind uh, viramentele, traserurile. Să cu siguranță doamna Holmeier ne va prezenta acest punct uh, C5. De la bun început aș vrea să mă refer la mandatul pentru trialogul uh, în legătură cu proiectul de buget pe 2016. Comisia, prin intermediul doamnei Gheorgheva, ne-a prezentat proiectul de buget pentru anul 2016. Îi dau cuvântul acum colegului nostru José Manuel Fernandez, care ne va spune ce crede în legătură cu acest proiect de buget. Ne va spune de asemenea care sunt mare uh, principalele uh, orientări pentru acest mandat. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, voi vorbi în limba portugheză, dacă îmi permiteți. Avem niște poziții clare care au fost adoptate în plen, niște linii de orientare generale. Mi-aduc aminte că angajarea, antreprenoriatul. Deci cele trei obiective cu S în engleză de deci sunt importante. Deci avem nevoie de firme, mai ales de IMM-uri și avem nevoie de asemenea de un mediu favorabil întreprinderilor. Și de aici, în mod logic, am tras o concluzie și anume categoria 1A este prioritară pentru noi, însă în același timp e nevoie de solidaritate internă. Și când vorbim despre solidaritatea internă, nu putem uita politica de coeziune, care la rândul ei contribuie la o creștere inteligentă și la uh, crearea de locuri de muncă. De multe ori uităm acest lucru. De asemenea, să nu uităm solidaritatea față de exterior, să nu uităm că Uniunea Europeană este principalul donator la nivel internațional. Uh, Există, avem programe importante de ajutorare pentru azil în domeniul imigrației și, de asemenea, prezența Uniunii Europene în acest domeniu e foarte importantă uh, la nivel internațional. De aceea e nevoie de instrumente pentru a uh, menține această solidaritate și obiectivele explică acest lucru. Categoriile 3 și 4 sunt foarte importante, rubricile 3 și 4 sunt foarte importante. Salut propunerea făcută de comisie. Avem deja un proiect de raport uh, pentru mandatul uh, în vederea negocierilor. Am vrea să avem uh, eventual niște rezerve, niște rețineri Uh, generice, generale și aș vrea să se știe de la bun început care este părerea noastră. În urmă cu ceva timp, negocierea uh, la EFSI s-a încurunat, uh, a fost încurunată de succes, însă noi ne vom continua obiectivul și anume să reducem la minimum impactul asupra programelor Orizont 2020 și asupra facilității conectarea Europei. Acesta este obiectivul nostru. De asemenea, trebuie să reamintim un lucru care a fost uitat de Consiliu și anume, pentru adoptarea cadrului financiar multianual, Parlamentul a aprobat o reducere în virtutea flexibilității oferite de cadrul financiar multianual. Și în cadrul acestui acord, în ceea ce privește planul Juncker, deci planul uh, Fondul European de Investiții Strategice, deci aici folosim marjele neutilizate, deci care merg într-o marjă globală. Și Consiliul se pare că uitase de existența acestor marje și de posibilitatea utilizărilor. Deci această marjă globală trebuie folosită pentru îndeplinirea de obiective politice. Noi ne dorim un buget eficient. Vrem ca aceste marje să fie folosite pentru programe de natură politică, pentru prioritățile noastre, pentru creștere, ocupare și mai ales pentru a promova angajarea uh, tinerilor. Deci acestea sunt prioritățile noastre. COSME, un program pentru IMM-uri uh, menit să uh, crească competitivitatea. COSME a suferit de o reducere în ceea ce privește cheltuielile de autorizare la angajamente prin urmare, în ceea ce privește prioritățile noastre pentru ocupare, angajare și antreprenoria, deci credem că aici avem o problemă. Trebuie soluționată și problema angajării în rândul tinerilor, deoarece în 2016 nu pentru 2016 uh, știm ce estimări avem. Știm cum stăm cu frontloading-ul ar trebui să ne gândim și la această chestiune pentru a înțelege de ce avem acest paradox. De ce avem un șomaj atât de ridicat în rândul tinerilor în Uniunea Europeană și de ce nu folosim fondurile, resursele uh, pe care le avem pentru a combate acest șomaj? E important ca toate creditele existente să fie folosite pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor. Aceasta este o prioritate pe care trebuie să o îndeplinim. Tot în termen general, trebuie să vă spun că noi pornim, noi am pornit la principiul că angajamentele respectare, respect, ă, asumate, mă scuzați, vor fi respectate. Mai înainte eu am vorbit despre flexibilitatea pe care ne-o dă cadrul financiar multianual, flexibilitatea pe care trebuie să o uh, respectăm. De asemenea, ne dorim ca și celelalte programe din cadrul financiar multianual să facă progrese. Nu vrem să avem probleme la plăți. Nu vrem să se submineze încrederea cetățenilor. Ar fi inacceptabil Ar fi inacceptabil să nu ne respectăm angajamentele luate. Deci eu pornesc de la principiu că această problemă pe care am soluționat-o a plăților, de fapt n-a rezolvat-o această problemă a, a plăților, cumva am încercat să mai reducem din problemă prin înțelegerea cu Consiliul. Deci nu ar trebui să renunțăm la aceste discuții. Noi ne-am tot uh, răcit gura cu ei. Știm cu toții că plățile sunt urmarea logică a autorizărilor. Deci cine dă o autorizare nu are cum să spună ulterior că plata nu trebuie făcută. Asta e de la sine înțeles. Deci acum în ceea ce privește bugetul, 153,3 miliarde de euro la angajamente și 143,5 miliarde la plăți. E bine, asta înseamnă că a existat o creștere de 2,4% la uh, angajamente, a existat și o creștere la plăți, deci avem practic 2,2 miliarde de euro diferență la angajamente. Din aceste 2,2 miliarde, 1,2 sunt uh, la rubrica 2. Un alt element pozitiv, dar și negativ într-un câtva, utilizarea la rubrica 3 a întregii marje. Asta înseamnă că trebuie să se recurgă la instrumentul de flexibilitate. Întotdeauna am pornit de la principiul că instrumentul de flexibilitate trebuie folosit de fiecare dată când e nevoie. Deci instrumentele de flexibilitate trebuie folosite de fiecare dată când e nevoie. Nu e ceva nou. Ceea ce depășește marjele nu ar trebui să se mențină în cadrul financiar plurianual. La fiecare rubrică 1A, de exemplu, există o creștere în ceea ce privește angajamentele de 6,1%, iar la plăți creșterea e de 11,4%. La această rubrică va trebui să acordăm atenție, deoarece, așa cum am spus întotdeauna, e important să vedem cum se constituie fondul de garantare la planul uh, Juncker. Sunt vizate aici Orizont 2020 și uh, Connecting Europe Facility și trebuie să ne asumăm angajamentul um, și anume să restabilim cât mai repede cu putință ceea ce s-a uh, retras pentru instituirea fondului de garantare pentru EFSI. Eu sper ca și Comisia și Consiliul să fie dispuși să respecte angajamentele luate. Trebuie respectate prevederile din cadrul financiar uh, multianual și nu e normal ca Parlamentul să fie singura instituție care să apere prioritățile politice asumate. Și comisia ar trebui să o facă. De altfel e vorba și de programe gestionate chiar de comisie. La rândul său și Consiliul ar trebui să-și asume aceste angajamente. În ceea ce vește rubrica 1b, avem o creștere de 3% față de 2015 la cheltuielile privind uh, creditele de angajamente și o reducere la plăți de 4%. Aici va trebui să verificăm dacă uh, nu se pune în discuție, nu se pun în discuție angajamentele luate. E vorba de 21,6 miliarde pentru bugetul pe 2016, bani de care e nevoie pentru ca plățile din 2013 încoace să ajută să ajungă, mă scuzați, la nivelul uh, normal, e angajamentul pe care l-am făcut. De asemenea, la 2B, angajarea tinerilor, domeniu prioritar pentru noi, aici va trebui să vedem cum putem menține această inițiativă și în anul 2016. E un program pentru care probabil va fi nevoie de ajustări, însă care trebuie să se mențină. La în categoria 2, la rubrica 2 și aici avem o scădere uh, ușoară în ceea ce privește angajamentele și plățile. iar în luna octombrie vom avea de asemenea uh, scrisoarea rectificativă deoarece nu trebuie să subestimăm și impactul embargoului la adresa Rusiei. Va trebui să fim atenți. Un alt uh, program, OLAF. Aici salutăm creșterile, atât la angajamente cât și la plăți. Referitor la Uh, rubrica 3. Problema e că aici nu avem o marjă disponibilă și trebuie să recurgem la instrumentul de flexibilitate pentru acest obiectiv, cu o valoare de 124 de miliarde uh, milioane de euro, mă scuzați, însă suntem departe de uh, sumele disponibile și avem de asemenea și acțiuni pregătitoare, proiecte pilot pe care vrem să le menținem. Și toate acestea au nevoie, practic, de o anumită marjă pentru a atinge obiectivele. Acum, rubrica 4. Am putea interpreta lucrurile din această perspectivă ca și la rubrica anterioară, la 3, mai ales în ceea ce privește azilul și migrația. Salutăm creșterea la cheltuieri de 6%, avem o marjă de 261 de milioane, însă salutăm și creșterea plăților cu 28,5%. Trebuie să nuanțăm puțin lucrurile, să, să nuanțăm aceste felicitări. De ce? Aceste creșteri se datorează uh, <laughs> neplăților din trecut și e rușinos s-au plătit 1,7 milioane de euro dobândă, practic, pentru întârzierile la plăți. În 2015 s-au plătit 1,7 milioane de euro. Și asta dobândă doar, deci din cauza neplății la timp. Deci e o problemă care tot apare. și nu e posibil ca această problemă să condiționeze practic discuțiile noastre în legătură cu prioritățile. Așa cum am spus, problema întârzierii plăților trebuie să se soluționeze fără să punem în discuție prioritățile noastre. Ce privește proiectele pilot, am spus că le vom continua. Am spus care sunt sumele pe care ni le dorim. Și acum, rubrica 5, administrația. Am spus că aici trebuie să se taie dovadă de rigoare, să se respecte angajamentele asumate, însă să nu uităm faptul că Uniunea Europeană are nevoie de suficiente fonduri, chiar dacă sunt reduse, pentru a face față tuturor provocărilor uh, ce decur de pe urma competențelor pe care le are Uniunea Europeană. E important acum ca și Consiliul să interpreteze așa cum trebuie propunerea bugetară făcută de Comisia Europeană. Votul în comisia noastră va fi pe 23 iunie, în iulie va avea loc votul în plen, pe 14 iulie are loc un trialog și eu sper din partea Comisiei Europene, dar și mai ales din partea Consiliului, o atitudine pozitivă, o atitudine dispusă să facă un compromis, a sper o atitudine la înălțimea declarațiilor făcute de mine. Sper de asemenea să se respecte legislația, să se respecte cadrul financiar multianual mai ales. Îi mulțumim acum domnului uh, José Manuel Fernandez, raportorul nostru general. Dumneavoastră sunteți foarte implicat în acest domeniu și vă felicit pentru acest lucru, vă felicit pentru eforturile dumneavoastră. Ați vorbit și despre temeiul juridic pentru EFSI uh, în același timp. A trebuit să pregătiți uh, și acest raport privind mandatul de negociere la trialog. Activita, o creștere mai activă, combaterea șomajului, mai ales în rândul tinerilor. E scandaloasă situația în ceea ce privește Europei și, de asemenea, controlul asupra fluxurilor migratorii. Sperăm că aceste priorități uh, să fie dotate cu mijloacele financiare necesare în bugetul pe 2016. Acum deschidem deschiderea, o rog pe doamna Guardia Zabar, ă, raportarea pentru bugetul pentru 2015, să intervină. Gracias, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Probabil că raportorul din umbră din partea socialiștilor va intra în detalii, însă pentru că mi-ați oferit posibilitatea, voi face un comentariu de natură generală, pentru că în principiu suntem de acord cu sensul mandatului nostru și mai mult decât un mandat de negociere pentru trialog, e vorba aici de poziția comisiei noastre față de uh, Comisia de Bugete E clar că va fi din nou uh, vorba de un buget de utilizare pentru a putea ține cont de prioritățile de viitor și nu doar de facturile neplătite din anii anterior, pentru că cifrele ne arată că în 2015 avem în continuare 20 de miliarde de euro neplătite, iar în 2016 această situație, cel puțin în 2016 se pare că ea se va schimba, vom reveni la normalitate și vom putea vorbi încă o dată despre viitor iar uh, dezbaterea pentru bugetul 2016 ar trebui să fie utilizată și uh, aici o revin și la ce a spus domnul Fernandez, ar trebui să fie puncte de legătură pentru negociere și pentru revizuirea CFM-ului cu Comisia Europeană, pentru că e clar că există priorități pentru Uniunea Europeană. Este vorba aici de acel plan de investiții al Comisiei Juncker, Însă există și o altă provocare, cea pe care o vedem în zona Mediteranei, criza imigrației și a refugiaților și, pe de altă parte, politica externă, situația din uh, Ucraina, relația cu Rusia, deci multe noutăți care nu erau prevăzute și cum este și normal în cadrul financiar pe care îl avem acum și care ar trebui să fie incluse în dezbaterea noastră pentru a pregăti această revizuire a CFM-ului. Deci bugetul pentru 2016 trebuie să fie pe de o parte o analiză a bugetului în sine, dar pe de altă parte un pas înainte pentru pregătirea acestei revizuiri a CFM-ului cu Comisia. E clar că există priorități care nu pot fi abordate cu sumele pe care le avem acum și e clar că comisia noastră nu va accepta să luăm bani de la o prioritate pentru a le oferi alteia, când de fapt toate sunt uh, importate pentru noi și sunt convinsă că raportorul din umbră din partea socialiștilor va interveni cu mai multe detalii și văd că oricum am rămas și fără voce, domnule președinte. Mulțumesc, noroc, vă urez. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu raportorului general, domnul Fernandez, pentru raportul exhaustiv și pentru tot ceea ce a muncit. În numele CR pot să spun că, pe de o parte, sunt de acord și subliniez multe din cele spuse de domnul raportor. Am auzit foarte multe despre ce priorități există uh, la capitolul cheltuieli, uh, mai ales că S-a schimbat situația discutând acum despre ceea ce se întâmplă în afara frontierelor UE și necesitatea de a ne apăra frontierele, desigur veghind la faptul că nu trebuie să mai existe pierderi de vieți în Mediterana. De cealaltă parte, susțin că în acest exercițiu bugetar nu ar trebui să pierdem din vedere principalele direcții bugetare. Trebuie să vedem pentru ce fel de politică vrem să reprezentăm. Am spus-o că vrem mai multă subsidiaritate. Nu vrem să tratăm totul ca fiind o un prerogativ al Uniunii Europene, pentru că la nivel european ne-am descurcat mai bine decât la nivel de stat. Nu, trebuie să definim foarte clar cheltuielile, să vedem pentru ce acordăm anumiți bani și să vedem dacă este într-adevăr necesar ca Uniunea Europeană să se implice în toate aceste domenii. Fără a pierde vremea, vreau să vă spun că există două aspecte care ne interesează pe noi cu precădere. De exemplu, de nenumărate ori am discutat despre problema facturilor neplătite. Și dacă vrem să abordăm această problemă cu succes și cu seriozitate, atunci trebuie ca de această dată să vedem ce se întâmplă cu mandatul. În cadrul conferirii mandatului putem uh, să punem problema acestor facturi restante. Reușim să controlăm problema doar dacă nu mai lăsăm ca angajamentele să crească atât de puternic, să oferim o limitare pentru ca plățile să se afle la, deasupra angajamentelor. Deocamdată, potrivit uh, datelor furnizate de domnul Fernandez, lucrurile stau taman invers. Sigur că există foarte multe prezentări frumoase din partea doamnei Gheorgheva, doamna comisar, dar uh, una e să auzi un mesaj despre cifre și statistici și alta este să-l și crezi. Din ultimul exercițiu bugetar ar trebui să ne rămână în minte și faptul că există această relație tensionată între uh, Comisie, Consiliu, Parlament. Și mai ales pentru că există un fel de participare de fațadă a Parlamentului. Spun asta pentru că, da, tratatul ne conferă într-adevăr prerogativă, mai ales în ceea ce privește veniturile. Acolo trebuie să ne spunem și noi cuvântul, dar faptic acestea sunt plătite de către statele membre și tocmai de aceea Consiliul are marge de manevră mult mai mare și dictează încotro să îndreaptă lucrurile. Să nu ne mai prefacem așadar cum că noi, cei de la Parlament, putem să influențăm vreo decizie în acest domeniu, pentru că e fals, nu putem. Tocmai de aceea ar trebui ca această procedură bugetară uh, să fie una pe deplin respectată în spiritul și litera tratatului. Și atunci să spunem ca cel care comandă anumite facturi să le și plătească, asta fiind regula de bază. Mulțumesc. Domnul Ali. Благодаря, господин председател. Искам... Mulțumesc. да благодаря да поздравя и господин Фернандеш. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să mulțumesc domnului Fernandez și să felicit pentru această prezentare atât de detaliată. Într-adevăr, a fost o analiză nuanțată a liniilor bugetare și, din punctul nostru de vedere, avem aici un buget destul de bine orientat în care sunt incluse principalele noastre priorități, cum ar fi ocuparea, spiritul antreprenorial, creșterea economică, iar creditele uh, de plată și cele de angajamente vor crește până în 2016, astfel încât ne așteptăm la acest lucru, pentru că de altfel vorbim de foarte mult timp despre această temă, așa că până la sfârșitul anului 2016 sperăm ca și ralurile să scadă. Pe de altă parte există și susținere pentru IMM-uri, pentru programele de schimburi la nivel educațional, măsuri suplimentare pentru cercetare și inovare. Există fonduri disponibile și pentru fondul de garanție și susținerea fermierilor. Mai există și ajutoare directe acordate pe tema migrației și elemente practice care au de-a face cu aceasta. Este abordată și solidaritatea din punct de vedere al dimensiunii externe, așa cum a confirmat și raportorul. Pe de altă parte, creșterea creditelor de plată este uh, foarte aproape de rata inflației, deci nu reprezintă o creștere propriu-zisă prea mare. Bugetul Uniunii Rămâne, Europene în practic la nivelul anului anterior. Un alt element pe care ar trebui să-l analizăm este cel al politicii de coeziune, pentru că vorbim aici despre coeziunea economică și socială și aici fondurile au scăzut cu 4%. Dacă ținem cont de faptul că decalajele sunt din ce în ce mai mari între statele membre, nu cred că acesta este un, do un domeniu în care să facem reduceri bugetare. Un alt element de care ar trebui să ținem cont este faptul că creditele de plată pentru administrație au crescut cu 3%. Sper ca aceste calcule să fie bine făcute. Oricum, noi susținem modificările bugetare în ceea ce privește ocuparea, modalitățile de a face față imigrației și pentru creșterea poziției globale a UE. Și sper ca reprezentanții noștri la trialog să ne susțină toate aceste priorități cât mai bine cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Neriada. Um, again, I want to congratulate the Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc și eu raportorului pentru această prezentare detaliată. Nu vreau să repet lucrurile care s-au spus deja aici. Oricum, uh, concluziile Consiliului European în ceea ce privește locurile de muncă cred că ar trebui să fie și ele incluse uh, și aceasta cu atât mai mult cu cât în propunerea Comisiei nu există credite de angajament în ceea ce privește inițiativă pentru tineri, dar și programe cum ar fi CARS, de exemplu, care este esențial pentru IMM-uri, au avut de suferit reduceri. Din punctul meu de vedere, cred că marile priorități nu au primit destulă susținere, susținerea pe care o necesitau. O altă chestiune importantă este cea a imigrației este una centrală și cred că va rămâne în continuare o temă principală și mi se pare că prioritățile nu sunt stabilite în ordinea cea bună. Cred că ar trebui să vedem prioritățile nu doar din punctul de vedere al primirii migranților, ci și din punctul de vedere al integrării, să vedem ce fel de abordare avem în acest domeniu și cred că ar trebui să ne uităm îndeaproape la felul în care putem pune capăt acestei hemoragii, poate uh, stopând uh, conflictele din țările de origine. Ar trebui să îmbunătățim uh, viața oamenilor de acolo și să ne asumăm responsabilități. Avem, bineînțeles, această datorie și aceasta trebuie să se centreze și pe măsurile de deportare existente la ora actuală. Ca și ceilalți colegi și eu sunt îngrijorată de marjele foarte reduse pe care le avem la principalele rubrici bugetare ar trebui să ne gândim că Parlamentul European are nevoie de o poziție mult mai puternică în ceea ce privește revizuirea viitorului CFM 2014-2020. Mulțumesc. Grazie Presidente, anch'io mi Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mă alătur felicitărilor pentru domnul raportor. A fost o prezentare foarte completă a muncii sale până acum și a ceea ce trebuie făcut în continuare. Aș vrea să mă refer acum la câteva elemente care nu au fost aduse în discuție. Grupul meu, în primul rând, ar vrea să spună că bugetul pe 2016 e un buget în care uh, e esențial ceea ce se va stabili. E un practic un termen de referință, va fi un moment important în legătură cu eficiența utilizării fondurilor. Lucrurile se îndreaptă în această direcție. Vom vedea după aceea cum se structurează lucrurile, însă deocamdată salutăm înființarea unui working group în legătură cu o bugetizare performantă. Um, o bugetizare în funcție de performanță, mă scuzați. Deci acestea sunt niște um, observații generale. Trebuie să vă spun de asemenea că sunt pe deplin de acord cu una din prioritățile indicate de colega Lee. Acum uh, câteva zile la un festival de economie de la Trento, o reuniune internațională la care participă economiști faimoși, laureați uh, precum uh, Stiglitz sau Krugman, laureați ai premiului Nobel, au spus încă o dată cât de mult cresc inegalitățile, mai ales în cadrul economiilor dezvoltate, cum ar fi SUA sau Uniunea Europeană. Deci inegalitățile sunt în creștere. E important să facem tot posibilul pentru ca acele linii bugetare care duc la reducerea inegalităților să fie mai performante. Deci asta ar trebui să fie o prioritate pentru noi. În ceea ce privește celelalte priorități, suntem de acord, bineînțeles, cu investițiile, suntem de acord cu modul în care trebuie gestionate fluxurile migratorii, suntem de acord cu ce s-a spus în legătură cu șomajul. Noi ne-am dorit mai mult curaj, ne-am dorit de asemenea o evaluare mai bună a lucrurilor, să vedem unde putem reduce, de exemplu, la rubrica 4, la Global Europe. Eu nu știu dacă ar trebui să o facem asta acum. Europa are greutăți acum, trece prin dificultăți. Trebuie să concentrăm cât mai mult fondurile disponibile în cele 28 de state membre. Nu știu, mă gândesc poate că de la fondurile de preaderare am putea face ceva, de exemplu, am putea face economie acolo. Uh, sunt poate niște elemente la care trebuie să ne gândim când vom uh, discuta despre cadrul financiar multianual. Acum, ultimul lucru, situația plăților. Am urmărit întreg parcursul pe care l-am făcut împreună cu comisia. Vedem ce propuneri uh, s-au făcut. Din punctul nostru de vedere, avem în continuare îndoieli și sunt de acord cu colega Holmeier. Singura acțiune pentru a soluționa în mod structural această problemă a întârzierii plăților, deci ar fi să încercăm să menținem un nivel de angajamente și de plăți uh, asemănător, practic, să avem tot timpul un echilibru între angajamente și plăți. De asemenea, e important, de asemenea, să existe mai multă subsidiaritate din punct de vedere bugetar, să evaluăm, de exemplu, dacă mecanismul bugetar european e eficient sau nu. Să vedem dacă Uniunea Europeană e capabilă acum să folosească să distribuie mai bine decât statele membre aceste fonduri pentru a îmbunătăți viața cetățenilor și pentru a atinge obiectivele din politicile europene. Referitor la imigrație, țin să semnalez faptul că și la Cocobu colegii au uh, însărcinat să se redacteze, să se elaboreze un studiu pe această temă, deci fondurile din domeniul imigrației. Eu cred că rezultatele acestui studiu cu recomandările respective vor fi uh, disponibile la începutul lunii iulie. De aceea i-aș ruga și pe colegii de la bugete să consulte acest uh, studiu Poate că ne va ajuta atunci când vom uh, stabili liniile bugetare ce țin de acest domeniu. Vă mulțumesc, domnul Gaia. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor din umbră al domnului Fernandez, nu prea pot găsi elemente critice în prezentarea domniei sale și mulțumesc pentru faptul că a descris atât de bine uh, problematica și că a făcut toate explicațiile, a venit cu toate explicațiile necesare. Avem o sarcină politică noi cei din Parlamentul European și aceasta a fost descrisă corect de către domnul raportor. Vom veni cu câteva amendamente, vom face câteva nuanțări de detaliu. Am impresia că trebuie să zăbovim asupra unui lucru. Avem o criză a plăților. Vrem însă să ieșim din ea. Și în relația de cooperare interinstituțională trebuie să vedem dacă la capitolul plăți Comisia n-ar fi trebuit să vegheze mult mai îndeaproape la uh, controlarea plăților. Colegul meu a spus că ar vrea să scădem angajamentele pentru a plăti uh, pentru a avea plăți, dar eu cred că putem să avem o reacție exact inversă pentru că aceste plăți nu stau într-un spațiu, uh, într-un vid, mă scuzați, ci până la urmă statele membre au elaborat niște programe. Și în funcție de acestea și în funcție de sarcinile politice care există și care sunt conferite prin tratat, rezultă anumite precondiții. De ani de zile vedem uh, acest fenomen. Există câteva sarcini politice și Consiliul uh, rep repede înainte dă curs acestora. Eu, ca german, mă simt mereu vizat pentru că sunt unii membri ai guvernului din uh, Germania care țin de sudul Germaniei de partidul din Sud și vin și dictează ce ar trebui să facem cu politica europeană. Cu un miliard aici pentru Ebola, cu un miliard pentru stabilizarea cotelor de lapte, cu mijloace adiționale pentru Fondul European pentru Refugiați. Chiar sunt pe punctul de a-i scrie ministrului nostru pentru dezvoltare că acest fond există deja, nu trebuie creat din nou. Deci mereu și mereu asistăm la această situație și vedem că vin niște Uh, norme politice de la Consiliu despre cum ar trebui să se comporte Uniunea Europeană și ce plăți ar trebui făcute mai târziu. Și asta este problema cu care ne luptăm acum în exercițiul bugetar. Eu uh, întrezăresc două linii directoare în această discuție despre bugetul 2016. Odată, sarcinile politice pe care Uniunea Europeană și le conferă și pe care cu care Consiliul e de acord, că e Europa 2020, că e vorba de uh, celelalte decizii aferente. Important este ca acest corset financiar să fie bine definit în funcție de CFM. Și aici îmi pun următoarea întrebare. Consiliul respectă aceste direcții, mai ales date fiind provocările prezentului. Deci avem odată problema ce facem cu EFSI și cum uh, ilustrăm EFSI în exercițiul bugetar. Consiliul va implementa totul sau uh, se va întâmpla ca în trecut și anume ca de la Consiliu să vină niște atitudini politice foarte bine definite. Sau vom asista iarăși la faptul că în spatele uh, liniilor trasate cu pixul roșu de la Consiliu se, afla, se află anumite criterii politice. Vom uh, discuta despre un proiect rectificativ de buget în cele ce urmează, dar acest lucru nu rezolvă problemele pentru 2015. Deci cealaltă premisă va fi ce se întâmplă cu propunerea Comisiei și cum reacționează Consiliul la aceasta. Se rezolvă astfel toate problemele de politică de migrație, care cu siguranță nu vor fi altele în 2016 comparativ cu 2015 cum vom putea controla situația? Să nu uităm că avem și această criză a plăților, într-adevăr. Dragi colegi, în această comisie am luat notă în repetate rânduri de faptul că ar trebui să discutăm puțin despre situația comună a instituțiilor din acest punct de vedere. Poate sunt eu cinic, dar până ce Consiliul nu va fi dovedit în reacția sa față de bugetul 2016 că va analiza criza plăților până la originea ei, atunci uh, vom avea o problemă. Dacă Consiliul nu va adopta această atitudine, atunci tot ceea ce a venit până acum de la Consiliu nu a fost altceva decât vorbe în van. Vă mulțumesc pentru atenție. J'ai encore six inscrits. Alors, si vous faites... Mulțumesc, domnule Gaier. Încă șase persoane s-au <laughs> înscris. Dacă sunteți succinți, v-aș fi recunoscător. Domnule de la nou. Mulțumesc, domnule președinte. Și la rândul meu vreau să îi mulțumesc colegului Fernandez pentru raport și pentru faptul că a ascultat ce aveau de spus și celelalte comisii. Eu am fost raportor pentru aviz de la Comisia Agri, deci am apreciat foarte mult faptul că dumnealui ne-a ascultat pe toți. Bineînțeles că împărtășesc prioritățile privind uh, ocuparea, tineretul, imigrația. Și dat fiind că ne aflăm în momentul trialogului, ar trebui să avem un mandat foarte puternic. Am știut să facem asta anul trecut, am putut să o facem, să dăm dovadă de fermitate și solidaritate și cred că și anul ăsta ar trebui să uh, rămânem pe aceeași poziție să fim ferm față de Consiliu. Consiliul are multe idei, să puțin bani și mai puțină disponibilitate. De aia noi trebuie să dăm dovadă de fermitate în ceea ce vrește plățile, folosirea marjelor, în ceea ce vrește necesitatea de a încuraja cercetarea. Și îmi pare rău să văd că ITER ar putea să fie afectat. Îmi doresc să se facă eforturi deosebite pentru cercetare. E nevoie de interconectare și agricultura e importantă. Proiectele pilot, de asemenea, sunt foarte importante. Ele reprezintă fermentul a ceea ce se va întâmpla pe viitor. Și dincolo de asta mai avem și problema resurselor proprii, a veniturilor, însă nu e practic subiectul discuției de astăzi. Înainte de a da cuvântul doamnei Hautala, vă spun că um, interpreții nu rămân decât până la ora 8. Dacă vreți să putem votăm cu echipa de interpreți, vă rog să fiți și mai succinți. Doamna Hautala. Mulțumesc. Sunt primul și singurul vorbitor din numele, numele verzilor, deci uh, sper să îmi acordați acest timp, oricum. Felicitări în primul rând raportorului pentru bună activitate întreprinsă. Vom veni cu uh, o completare uh, la aceste felicitări mai târziu. Vrem însă să subliniem faptul că noi credem că în ceea ce privește ecologizarea, greening-ul bugetului, comisarul se îndreaptă într-o direcție potrivită. Sperăm doar ca lucrurile să nu se oprească aici. În ceea ce privește problema plăților, e bine că se mizează pe Global Europe, o Europa globală, mai ales la capitolul plăți. Acest lucru ar trebui să însemne că comisia, comisia ia notă de această problemă gravă. În acțiunile externe, lipsa de plăți sau întârzierea de plăți, mai ales cu privire la ajutor umanitar, poate uh, să reprezinte o, o amenințare la adresa vieții oamenilor. Bugetul pentru Frontex și Europol nu înseamnă că nu, nu reprezintă neapărat o prioritate la ora actuală, cât timp nu avem uh, o reacție fermă în ceea ce privește operațiunile de căutare și salvare. Deci de ce în aceste uh, condiții Frontex ar trebui să fie prioritar? Pentru că este o agenție de control la frontieră care își va vedea bugetul aproape dublat. De cealaltă parte, există nevoia de a sprijini azilul și birourile aferente acordării de azil. Dar acest lucru nu se pupă nici cum cu uh, decizia de a spori bugetul Frontex Europol, un lucru care trebuie corectat. ITER. Grupul nostru de ani de zile spune că nu este un proiect fiabil. Iar acum vedem că din ce în ce mai mult cu noul calendar și cu, uh, cu propunerea de a intra în serviciu în 2020, reprezintă niște aberații. Nu se va întâmpla așa ceva. Și, până la urmă, bugetul este de trei ori mai mare decât uh, cel prevăzut inițial. Deci depășește orice uh, bun simț. Cu privire la FC, lucrurile s-au îmbunătățit, dar să vedem ce efecte vor exista cu privire la uh, cercetare, finanțarea cercetării, uh, problemele de mediu și așa mai departe. Iar în ceea ce privește acțiunile externe, aș dori doar să subliniez că la Consiliu s-a decis o amânare a calendarului pentru atingerea de 0,7% din uh, produsul intern uh, național uh, brut pentru finanțare și cofinanțare a noilor obiective ale mileniului. Știți că va, va lua decizie cu privire la acestea în acest an. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Simanca. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu analiza preliminară a domnului Fernandez. Dobânda e problematică, mai ales din cauza întârzierii plăților. Rata dobânzii a fost destul de scăzută. am experiență în acest domeniu pentru că am uh, acționat în plan local și știu prea bine cum se structurează aceste plăți. I-am și adresat o întrebare doamnei Gheorgheva. Dacă nu se va schimba situația plăților. Și a spus că pentru a dansa un tango ai uh, neapărat nevoie de un partener. Deci uh, va fi necesar ca de la comisie să vină o analiză. Până la urmă, care au fost efectele față de cei care n-au primit, pentru cei care n-au primit plățile noastre. Poate că în vreo patru ani, chiar dacă acum lucrurile se, se uh, corectează puțin, vom avea iarăși probleme, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, pentru că se acumulează mici probleme, deci e important ca comisia să reacționeze într-un fel sau altul. Domnul Plencovici. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe raportorul nostru principal, pe domnul Fernandes, pentru munca sa și pentru pregătirea mandatului pentru trialogul pe marginea bugetului 2016. Dânsul a reușit să ajungă la un echilibru foarte bun între prioritățile politice ale Comisiei și poziția tradițională a Parlamentului, și anume respectarea angajamentelor pe care ni le-am luat um, în trecut. Comentarul pe care doream să-l fac este că în um, țara mea, care este țara cea mai tânără aici în uh, Uniunea Europeană, există un efect uh, de factor multiplicator al bugetului. Așa cum a arătat uh, și Jose Manuel, uh, ne gândim deja la revizuirea CFM-ului pentru 2016, în special într-un domeniu unde sunt foarte multe așteptări. Mulți colegi au menționat politica de coeziune, însă important este și politica de ocupare a tinerilor și abordarea pentru IMM-uri, care sunt o prioritate a noastră punctul referitor la solidaritatea externă și pot să vă spun că în ultimele săptămâni m-am deplasat și în Orientul Mijlociu și în Ucraina și partenerii noștri de acolo așteaptă foarte multe de la noi și de la credibilitatea noastră. Iată de ce avem o parte a bugetului importantă, aceea care se numește Global Europe și împreună cu președintele nostru, pentru că am fost în vizită în urmă cu câteva săptămâni în Ucraina, acolo uh, oamenii erau foarte mulțumiți pentru că uh, atitudinea noastră a fost uh, clară și pentru a ajuta ca bugetul național să poată face față crizei actuale. Același lucru și pentru contextul imigrației, a amenințării reprezentate de imigrație în zona Mediteranei și văd că există și aici o creștere care ar trebui să ne ajute mult mai bine decât felul în care se utiliza fondul până acum. Și mă surprinde faptul că colegul nostru, Zani, care vine din Italia, spunea că am putea face economii la acest fond dacă ținem cont de presiunea enormă exercitată asupra Italiei um, în ultima vreme, în ultimii ani. Cred de aceea că este un punct de plecare foarte bun pentru negocierile care vor începe în luna iulie și îl felicit încă o dată pe raportorul nostru. Mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Écoutez, dans l'intérêt général. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi retrage de la intervenție în interesul general. Doar un cuvânt pe care vreau să spun. Se vede foarte bine în raportul domnului Fernandez și în intervențiile de aici din sală că există uh, o adevărată urgență pentru a începe revizuirea CFM-ului. Mulțumesc! Intervenție fără microfon a președintelui. Foarte pe scurt, domnule președinte, pregătisem o intervenție foarte lungă pentru a-l felicita pe domnul Fernandes, foarte, foarte lungă, dar uh, uh voi face economie de cuvinte pentru că s-au spus deja multe aici. Am un singur comentariu de făcut. La punctul 12, la plăți, și știți cât de mult ne-au uh, îngrijorat plățile anul trecut. Nivelul plăților neefectuate pentru anul 2016 va fi de 2 miliarde pentru programul de coeziune 2007-2013. Și mi-aduc aminte că la ședința pe care am avut-o în urma trialogului am pus în mod special această întrebare, domnule Gheorgheva, după Consiliu, pentru a ști dacă aceste 2 miliarde reprezintă uh, toate fondurile și nu doar fondul de coeziune. Și comisara ne-a răspuns că nu e vorba doar de fondul de coeziune, că e vorba de totul aici. Așa că nu vreau să începem din nou cu problemele și vă spun încă de la început că trebuie să modificăm textul și mai am și alte observații de făcut, dar am să o las uh, pentru mai târziu, le voi face prin amendamente. Mulțumesc, domnule Depre. Am înțeles foarte bine că acest fapt că aceste miliarde nu erau angajate în 2014 aceasta va ajuta la rezolvarea plăților neefectuate pentru 2016, însă așteptăm cu nerăbdare să vedem ce se va întâmpla în 2017, 18, 19 și 20. Pentru că e clar că vom avea un nivel foarte ridicat încă o dată. Deci fie reducem angajamentele, ceea ce nu este prea promițător, fie creștem creditele de plată, cu efectele necesare. Deci, revizuirea la jumătatea mandatului este de neevitat și este absolut esențială. Poate că și Comisia dorește să ia cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Nivelul așteptat în ceea ce privește plățile neefectuate pentru 2000 2016 este de 2 miliarde pentru programele 2007-2014, care erau încă discutate în ultimii doi ani. Pentru noile programe 2014-2020 în politica de coeziune, pentru că aici practic se centrează două treimi din ralurile la nivel global, există un decalaj între momentul în care s-a făcut angajamentul și executarea sau momentul executării reale a proiectelor. Și plățile urmează această departajare în timp. Deci există o serie de sume de facturi care vor veni pentru noile programe la sfârșitul anului 2016 și vom ajunge probabil în ultima săptămână a anului 2016, în decembrie, vom avea facturi neplătite pentru că nu vom avea posibilitatea să le tratăm la timp, pentru că uh, criteriile de eligibilitate nu ne vor permite să efectuăm și plățile s-ar putea să există și întreruperi sau suspendări ale plăților, ale anumitor plăți, pentru a putea verifica sistemul de control al gestiunii. Este un lucru pe care l-am observat și în anii anteriori și în anul în curs, iar pe de altă parte vor exista o serie de facturi care vor reprezenta doar o fracțiune din uh, facturile neplătite. O bună parte pentru plățile din agricultură, pentru dezvoltare rurală nu există întârzieri, iar în ceea ce privește cheltuielile administrative, nici aici nu avem întârzieri. Deci acesta este cadrul global și cele 2 miliarde la care s-a făcut referi referința aici și la care s-a referit și directorul general, directoarea generală respectiv, se referă la programele din 2007-2013. Mulțumesc! Monsieur Fernandez, on va... Domnule Fernandez, va veți uh, încheia această dezbatere, însă înainte de acesta vreau să vă reamintesc că aveți termen de depunere a amendamentelor până miercuri 10 iunie la orele 18 și pentru că termenul este foarte strâns între publicarea proiectului de buget și plenarea, amendamentele pot fi depuse doar în engleză. Și pentru a avea votul la comisia noastră, acesta este prevăzut pe 23 iunie. Iată deci termene foarte strânse, după cum spuneam, și votul va fi în plenarea din iulie. Pe 14 iulie vom începe trialogul. Deci, iată aceasta în onoarea președintelui. Domnule Fernandez, cu toții ne dorim ca dezbaterea bugetară din anul acesta să nu fie din nou um, umbrită de problema neplăților. Am avut deja o reuniune interinstituțională, așteptăm din partea Comisiei previziunile pentru după 2016 și vom fi foarte atenți. Referitor la obiectivele urmărite pentru această dezbatere, poate că ar trebui să ne centrăm pe câteva obiective prioritare. Les objectifs prioritaires, je pense qu'ils sont... Mulțumesc. Cred că sunt clare obiectivele prioritare. În prima parte a proiectului de raport, m-am referit deja la aceste obiective. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru cuvintele de laudă, de sprijin, mulțumesc și pentru amendamentele pe care mi le, mi le veți trimite. Trebuie să vă spun că prioritățile pe care le-am uh, adoptat la orientările generale sunt cele corecte, au fost reluate și de comisie. Le vom continua munca și mă bucur să văd că dăm dovadă de unitate între noi. E ceva foarte bun. Îmi place foarte mult acest lucru în comisia noastră. Bineînțeles că există și divergențe de opinie. Nu putem să reducem angajamentele sau prioritățile la Consiliu nu a fost unanimitate. Nu putem accepta ca acum Consiliul să pună la îndoială ceea ce a, mă scuzați, a fost unanimitate la Consiliu, deci nu putem acum să acceptăm ca ei să dea înapoi. Angajamentele sunt clare, flexibilitatea e clară, prioritățile politice pe care le apărăm sunt uh, recunoscute ca fiind catare și de către Consiliu, cel puțin în declarațiile lor publice. Deci sper să continuăm munca, să avem un rezultat final bun. Bineînțeles că mai există un element care va uh, intra în discuție și eu sper ca până în 2020 să soluționăm lucrurile. E problema legată de Orizont 2020 și de uh, facilitatea conectare Europei. După cum v-am spus, vom încerca să recuperăm banii care au fost luați de la aceste două programe în cea mai mare măsură posibilă. Noi vorbim despre o revizuire a cadrului uh, ACFM-ului și eu sper ca și Comisia să vorbească de review and revision a acestui cadru financiar multianual. Consiliul nu vorbește de nimic, însă când vorbește vorbește mai degrabă despre un review. Deși în 2016 va trebui să discutăm despre asta, e vorba de respectarea uh, angajamentelor pe care uh, le apărăm. Vă mulțumesc! Sper că vom încerca să vindecăm Consiliul de Autismul de care pare să sufere la trilogurile bugetare. În orice caz, îi, îi urăm mult succes raportorului nostru. Punctul 4 acum, mobilizarea fondului de ajustare la globalizare. Îi dau cuvântul domnului Sarvama pentru raportul privind compania din Finlanda. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi vorbi în engleză, ca de obicei. Um, Dragi colegi, e vorba de o cerere din partea Finlandei, e vorba de o situație cât se poate de clară din punct de vedere antreprenorial, un producător de chipuri, Broadcom, și-a încheiat activitățile în Finlanda și-a închis activitatea. E vorba de 500 din 580 de lucrători care au fost uh, concediați. Autoritățile finlandeze susțin că aceste persoane au, au rămas fără slujbă din cauza că Broadcom și-a încheiat activitatea. Dar uh, S-a întâmplat asta din cauza că lucrurile s-au schimbat în plan global. Cam asta e justificarea din cererile noastre și din regulamentul pentru fondul de mobilizare cu privire la ajustarea la globalizare. Noi suntem constrânși de textul acestui regulament, dar aș vrea totuși să depun un amendament și chiar uh, voi face asta E o mică schimbare, dar vreau să subliniez că trebuie să fim cinstiți în munca noastră. Și să spunem că ceva de genul s-a întâmplat doar din cauza globalizării, nu-i tocmai adevărat. Deci o mică schimbare în text. Și dacă comisia votează pentru, atunci așa să fie. Vreau doar să adaug că redundanțele de la Broadcom au fost parțial legate de tendința globală afectată, care a afectat uh, tehnologia. Și acum s-a întâmplat și cu Nokia în 2011, când s-a conchis că aceste evenimente aveau o legătură substanțială cu uh, la la la globalizarea. Vreau doar să subliniez că ideea pe care se bazează EGF este aceea de a uh, oferi sprijin în momentul în care globalizarea cauzează anumite probleme, dar nu putem să spunem că piața nu există. Nokia a făcut câteva greșeli strategice de-a lungul anilor și tocmai de aceea uh, s-a ajuns la uh, probleme nu doar din cauza Uh, globalizării, ci și din cauza deciziilor luate la nivel înalt în cadrul Nokia. Asta e, acesta e comentariul pe care am vrut să-l fac. În rest, însă, totul este cât se poate de clar, pentru că deja am depășit cu 15 minute întâlnirea și pentru că trebuie să și votăm, mă opresc aici. Autrement dit, la mondialisation peut-être. Mulțumesc, domnule Sarvama. Da, într-adevăr, această cerere poate fi eligibilă. Din păcate, important. E adevărat că uneori există situații legate de concedieri, uneori, bineînțeles, cauza e globalizarea, de multe ori însă și gestiunea acelei firme poate fi practic cauza problemelor. Vrea cineva să-i cuvântul? Nu. Precizez de asemenea că Amendamentele pot fi trimise până pe 6 iunie la ora 5 după amiază. Le vom examina în Comisia Bugete pe 23 iunie, iar în plenul din iulie ne vom pronunța în legătură cu acest dispozitiv. Acum ajungem la voturi. Deci să vă introduceți cartonașele, cartele de vot în cutie pentru a vedea dacă funcționează sistemul avons à nous prononcer sur... Trebuie să ne pronunțăm cu privire la dosarul TEA 2015 asistență tehnică uh, la inițiativa Comisiei, raportul Gerard de Prey, vorba deci de fondul pentru globalizare. La aliniatul 1, amendamentul 2, raportul pentru cine? Pentru? Potrivă? Mulțumesc, abțineri. Se adoptă amendamentul. Alineatul 2, amendamentul 3. Raportorul e pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Alineatul 2, amendamentul 4. Aviz pozitiv din partea raportorului. Cine pentru? Împotrivă. Cine se abține? Verificăm electronic, se deschide votul. Tout le monde a pu voter, le scrutin est clos. S-a închis votul. Se respinge. Aliantul 2, amendamentul 5. Aveți pozitiv din partea raportului. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliantul 2, amendamentul 5, 6, aviz pozitiv din partea raportului. cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 2, B, amendamentul 7, aviz negativ din partea raportorului cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 2, C, amendamentul 8, aviz favorabil din partea raportorului cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Aliatul 3, amendamentul 9, sau favorabil din partea raportorului. Cine pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. Scrutin est ouvert. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Aliatul 4, punctul A. Aviz negativ. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendement numărul 11. Tul 4, amendamentul 11. Aviz negativ din partea raportorului. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. 11. Amendement numărul 11. Amendamentul 11 se votează acum. am votat, însă eu nu eram sigur că se întrunea majoritatea pentru a-l aproba sau respinge. De-aia verificăm electronic. S-a deschis votul. Ați votat cu toții, se închide votul. Se adoptă. Alineatul 4, amendamentul 12, aviz favorabil pentru, împotrivă, abțineri, amendamentul se adoptă. Alineatul 4, amendamentul 13, aviz favorabil din partea raportorului. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 4B, amendamentul 14, aviz favorabil pentru? Împotrivă? Verificăm. S-a deschis votul. Să a închis votul. 16 la 15 se adoptă. Alinatul 5, amendamentul 15, aviz negativ din partea raportorului. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Alinatul 6, amendamentul 16, aviz negativ pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Alineatul 6, amendamentul 17, aviz negativ din partea raportorului. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 6B, amendamentul 18, aviz favorabil pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 6, C, amendamentul 19, aviz pozitiv partea raportorului. Cine pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă 7A, amendamentul 20, aviz pozitiv din partea raportorului. Cine pentru, împotrivă, abțineri? Respins. Nu? Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 20. Scrutin clos. Il est approuvé. Se adoptă. Alineatul 21. Aviz negativ din partea raportorului. Amendament oral. Qui est remplacé par Ayla. Recommend, e, recomandă e înlocuit cu subliniază importanța. Cine pentru împotrivă verificăm electronic. Scrutin est ouvert. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Referirea 6. Pentru împotrivă. Ai a deschis votul. Scrutin clos. Il est approuvé. Se adoptă. Acum întregul text modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Vous avez tous voté, le scrutin est clos. S-a deschis votul. A votat toată lumea? 27 de voturi pentru, 5 împotrivă, 3 abțineri. Acum uh, transferurile. Doamna Guardia Zabal. Vom vota cu apel nominal transferul care permite uh, lichidare. Deschidem votul aviz favorabil din partea raportorului. Ați votat cu toții, nu? S-a închis votul. șapte pentru, trei împotrivă, 7, abțineri. Acum îi voi da cuvântul doamnei Holmeier pentru celelalte secțiuni. Să știți că vom avea un alt raport complementar care va fi transmis mai târziu, la C5. Acum, la secțiunea, la secțiunea 5, la secțiunea 3, doamna Holmeier. Um, deci, în primul în primul transfer se referă la chestiuni de personal. Și am o rugăminte clară, aceea ca Parlamentul să nu dea documentele raportorului înainte cu două ceasuri de reuniune. Poate mai putea interveni puțin. Cunosc subiectul de anul trecut deja. Avem agenți contractuali și aceștia nu vor putea fi plătiți fără o sporire bugetară, pentru că au avut loc foarte multe reduceri în ultimii ani. Deci e nevoie de 4,090 de la urgențe și 400 și ceva de la um, Transitional Allowances, în așa fel încât să ajungem la 4,68 la Other Staff, uh, alt personal. Cer aviz favorabil din partea dumneavoastră. Mulțumesc. Acum, la secțiunea 3, securitate. Sunteți de acord cu creditele de la această secțiune, doamnă Holmer? Cu transferurile? Da, eram la personal și avem nevoie de trei voturi. dată personal, apoi securitate și apoi uh, Eulisa. Eu, întâi, doamna Gordia Zabal dorește să intervină. Da, domnule președinte, Așa cum a spus raportarea, nu cred că e rezonabil să trebuiască să votăm un transfer de peste 4 milioane de euro după ce am primit informațiile cu picătura și așa, pe ultima 100 de metri. E o temă importantă și chiar dacă n-ar fi atât de importantă, nu mi se pare corect ca noi să funcționăm astfel. Știu că nu e problema doamnei raportor, nu o critic pe dumneaia direct, însă nu mi se pare corect să procedăm astfel și nu e singura dată când se întâmplă asta. Mai avem un alt punct și spun deja acum. E vorba de Ulisa. Am primit propunerea de aviz azi la 6 după amiaza. Nu o critic pe raportoare, știu că a făcut tot ce era posibil, însă nu e posibil să primim informațiile atât de târziu. În măsura posibilului cer amânarea votului, dacă nu grupul meu se va abține, deoarece n-am avut timp să consultăm documentele. Madame Holmeyer. Doamna Holmeier. Știți că nu este vina noastră, nu e vina administrației că ni se transmite mm, informația cu o oră sau două ore înainte de ședință. Am în față trei dosare și mă întreb sincer, ce fac uh, tot timpul Comisia și Parlamentul dacă cabinetele între ele au nevoie de 10 de săptămâni până ce își trimit un altea, uh, un altea dosarul. Deci uh, e o constelație total necorespunzătoare, total nefiabilă. Sunt chiar furioasă, să știți, pentru că săptămâni la rând dosarele au fost uh, trimise de la un cabinet la altul și într-o dată și-a dat seama că au nevoie urgent de bani, azi minte numai cu ce să-și plătească oamenii, vezi, doamne. Pentru că au mulți agenți contractuali. Știi, pentru că știu despre ce este vorba, da, pot să votez, dar în rest, maniera în care s-a procedat este una total de la locul ei și dau cuvântul colegei uh, noastre, Guardia Sabal. Poate e și directorul aici, poate că ne poate spune un minut care e problema, pentru că deja uh, am mai făcut un atac de furie în fața domniei sale, deci uh, mă cunoaște. Donc, uh, Foarte bine. Cine mai dorește să intervină? Le directeur, au nom de la comisie? Din partea comisiei, poate? Cum se face că am ajuns aici, domnule director? Există oare previziuni din partea Comisiei? Da, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Vreau să vă informez și să clarific un pic situația. În ceea ce privește a, felul în care se împart aceste sume, 2,25 de milioane care sunt prevăzute pentru continuarea grupurilor politice și anume agenților contractuali care sunt recrutați pentru a acoperi posturile prin agenții de muncă temporară. Vă rog să faceți liniște, spune președintele. Da, ținând cont de această procedură de acoperire a posturilor, o procedură cu o reglementare foarte strictă, a fost nevoie de mai mult timp decât de obicei și de aceea grupurile politice au avut nevoie de această sumă suplimentară pentru a putea avea un phasing in acceptabil pentru grupuri politice și pentru a asigura un serviciu continuu încă de la începutul um, mandatului de după alegeri. După cum știți, la 1 ianuarie 2015 am primit deja organigramele. Există de asemenea 1,6 milioane care au fost prevăzute în special pentru agenții contractuali de la pază, de la securitate și am accelerat procedura de recrutare și pentru această categorie de personal și în plus pentru proiectele care reprezintă o prioritate politică. Mai mult decât atât, în cadrul politicii de egalitate, de șansă și diversitate, am făcut ca un număr și mai mare de agenți contractuali care prezintă o dizabilitate să fie recrutați. În afară de aceasta, avem un număr din ce în ce mai mare de uh, concedii parentale și de maternitate care ne-au adus în situația actuală și, practic, această problematică este în creștere. Deci, vedeți uh, care sunt problemele considerabile pentru a putea evalua bine această cerere. Dacă îmi permiteți, uh, cred că ar fi util să se amâne până data viitoare votul și, bineînțeles, rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a vă clarifica sau a vă oferi și mai multe explicații. Vă mulțumesc! Da, următoarea întâlnire a comisiei este prevăzută pe 23 iunie. Putem aștepta până atunci? O întrebare către acest domn director. Adineauri mi-a, mi a s a spus că nu mai sunteți în măsură să plătiți personalul, că grupurile politice vor uh, uh fi obligate să renunțe aceste persoane. Dacă mai putem uh, uh aștepta trei săptămâni, de ce trebuie să mă chinu eu acum, rapid, pe, cu, cu acest subiect? în fapt... Dacă îmi permiteți, domnule președinte, pentru a răspunde la această întrebare. După cum știți foarte bine, există problema cu o serie de contracte care trebuiau renoite uh, la limită înaintea verii și tocmai de aceea votăm astăzi pentru a facilita lucrurile. Însă sunt de acord cu dumneavoastră că aceasta reprezintă probleme foarte grave și îmi cer scuze uh, dinainte și probabil că va fi nevoie să ne adoptăm chiar astăzi. Avant l'été, mais l'été c'est le 21 juin. Foarte bine, înaintea verii, dar vara este chiar pe 23 iunie când începe și ședința este atunci. Da, administrația este pregătită să facă tot ce este nevoie și sperăm ca totul să se desfășoare în condiții bune. Dacă nu putem astăzi, atunci, spune președintele, putem aștepta pe 23 iunie, doamna Holmeier? Nici. Îi dați afară pe acei oameni sau nu? Nu, nu, nu, personalul nu e dat afară, doar că avem uh, problema că acum nu putem uh, decât să oferim o prelungire limitată a contractelor și există această nesiguranță. Aha, deci acești oameni uh, nu știu dacă pot rămâne la noi pentru că practic documentele au fost depuse prea târziu? Nu, spune domnul director general, documentele ca și conținut au fost corectate și s-a ajuns la o întârziere din acest motiv. Asta e. Prepariez tu? Da. Aș fi dorit să pregătim totul și dacă avizul este favorabil pe 23 iunie, atunci o putem rezolva așa. Domnule Depre, da, domnule președinte, înțeleg reticența unora dintre colegi, dar vreau să vă întreb dacă e posibil ca până pe 15 iunie să se schimbe cumva sumele despre care vorbim. Se pune sub semnul întrebării nevoia de a adopta acest lucru peste 15 zile, pentru că dacă nu există niciun fel de risc în acest sens, deci dacă nu există niciun risc de a avea o sumă diferită peste 15 zile și dacă această cerere de credite este legitimă, atunci de ce să nu votăm astăzi? Eu înțeleg foarte bine că nu, colegii nu sunt mulțumiți că au primit această informație atât de târziu, dar nu văd prea bine unde este problema. Ă, sunt de acord la un punct cu domnul Depre. Ca și conținut, ă, nicio problemă. Ca și conținut, totul e clar. E o chestiune de formă. Dacă din motive de formă Uh, generăm insecuritate în rândul personalului și ca formă am fost de părere că iau decizia în favoarea personalului, ca să nu uh, se streseze personalul din perspectiva siguranței, dar critic faptul că am primit atât de târziu documentul. Asta am tot vrut să spun eu și de asta m-am plâns. Domnul Arnot. Mie mi se pare că situația este lamentabilă, pentru că documentele apar cu câteva ore și e rău oricum când se întâmplă asta, dar cu atât mai mult în timpul unei sesiuni de la Strasburg, când mulți suntem și în sala de plenară. N-am avut ocazia să văd absolut nimic înainte de a veni la această reuniune. Și e o lipsă gravă de comunicare. Pentru că dacă tot apare această întârziere, dacă tot vine documentul atât de târziu, atunci, de ce nu s-a făcut uh, o comunicare în avans? De ce n-am știut că va apărea această întârziere cu documentul? De ce ați pus-o pe doamna Holmeier în această situație? Doamna Holmeier ar trebui să știe Ă, dinainte că se va întâmpla un lucru sau altul, ca să se pregătească din punct de vedere procedural, ca să afle cine este responsabil și ca să se ia niște măsuri. Merci. On va essayer de conclure. Monsieur Bogue. Da, mulțumesc, domnule Bogue, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pe de o parte, sigur că putem înțelege ceea ce a spus domnul Depre și de cealaltă parte, să fim prudenți, pentru că sunt de mai multă vreme în această comisie și înțeleg ce se întâmplă cu respectarea termenelor. Se respectă termenele ca să putem lucra corect și coerent, dar din când în când acestea nu sunt respectate și cu cât uh, lăsăm frâiele mai uh, laxe, cu atât apar probleme din ce în ce mai des, așa că administrația ar trebui să respecte termenele care există în regulament și asta cu strictețe, pentru că dacă nu, e clar că față de administrație trebuie să ne gândim la sancțiuni și asta nu în detrimentul uh, angajaților, ci uh, pentru a sancționa exact persoanele care se fac vinovate. nous allons, nous allons foarte bine, vom trece acum la vot. Cred că colegii au fost clarificați, sunt de ajuns și raportoarea ne spune că această situație este deplorabilă. Sunt absolut de acord cu dânsa că această situație n-ar trebui să se reproducă pe viitor și că ținând cont de riscul de a pune într-o dificultate agenții contractual, grupurile politice și așa mai departe, trebuie să ne resemnăm de data aceasta și să trecem la vot. Deci, Acestea fiind spuse, este vorba aici de un transfer și este vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Ça iei. est. Le scrutin est S-a închis votul et le dispositif est approuvé. Il y a autant se adoptă, avem același număr de abțineri ca și voturile pozitive, da, un fel de a transmite mesajul nostru. La C3, doamna Holmeier, și știu că există o diferență între transferurile de credit și implementarea sau punerea în acțiune care va fi amânată. Also, jetzt kommen wir zum da, ajungem la punctul numărul 2, care vizează securitatea și e vorba de un transfer de 7 milioane. Aș fi de acord cu acest transfer, se bazează pe faptul că există, a, fost, a fost un grup de demonstranți curzi care pur și simplu au năvălit, în, au năvală în Parlament și de când cu Charlie Hebdo, de când cu terorismul crescând, care are în vizor și parlamentele, avem nevoie de alte măsuri de securitate. Și de aceea se fac uh, verificări sau întreprins verificări în instituția noastră pentru a securiza intrările, pentru a pune uh, noi uh, măsuri de securitate, pentru că până la urmă e important și din acest motiv a apărut necesar acest transfer de 7 milioane. Sunt 7 milioane pentru dotarea premiselor din rezerva de urgență. Și v-aș ruga încă un lucru. După ce terminăm planificarea, să ne informăm clar sau să fie informați raportorii despre cum decurg lucrurile și cum arată concret întreaga structură. În rest să fim de acord, pentru că acest dosar uh, e deja de mult timp în lucru. Intervenție fără microfon. Ne Nu a votat toată lumea. Hey. So thank you. Thank you. votul și se adoptă cu o majoritate largă. În legătură cu implementarea, doamna Holmeier, și politica imobiliară. Ultimul punct, poate că pe viitor ar trebui să discutăm puțin pentru că aceste dosare costă câteva milioane de euro și nu e ușor să le treci pe repede înainte. Aici uh, am discutat cu Iris Hoffman intens aici în Parlament pentru că astăzi pentru că suntem cât se poate de critici față de comisie. Agenția nu ne-a transmis documente care ar fi trebuit să ne revină. Au venit până la urmă la ora 4, astăzi. Între timp am citit vreo 200 de pagini și cunosc cât se poate de bine construcțiile în Franța, dar ce să vă spun, e oare acceptabil ca raportoarea și raportori din umbră să uh, Uh, primească 250 de pagini în anexe, într-un, uh, într-o dezordine, sub orice critică. Pentru că foarte greu ne-am dat seama ce informații sunt cuprinse acolo, ce informații nu. I-am explicat comisiei uh, care e problema. După vreo 10 zile am primit răspunsul, dar spun asta ca să se consemneze la procesul verbal costurile de planificare de când țin de mari proiecte? Costurile de planificare sunt parte a unui uh, proiect. De când nu se mai uh, publică acestea? Așa că noi am obținut informații despre costuri, în sfârșit avem uh, costul pentru prima construcție de 10,2, apoi 11,3, în a doua etapă se ajunge la 21,5, Și apoi există și marja aceea care, pe care o putem accepta, o rezervă de nesiguranță de 430 de mii. Nu vom fi de acord cu dorința exprimată de agenție și anume să primească 2 milioane la urgențe. Nici nu se pune problema, am spus-o din capul locului, pentru că uh, n-am cum să dau două milioane cu semn de întrebare. E nevoie de o planificare solidă. Iar la final, vreau să vă spun că am scris un aviz și am discutat cu doamna Hoffman. În acest aviz sunt cuprinse absolut toate cifrele și o spun și la adresa comisiei cât se poate declar. Deci, orice agenție, indiferent de structura sa, la nivelul planificării trebuie să beneficieze de ajutor, pentru că este vorba de uh, faptul că s-a oferit un contract de 1,2 milioane lui Deloitte, companie Deloitte. Noi uh, avem însă un birou în acest sens și am putea să spunem acestui birou să intervine în asemenea situații, pentru că deja Deloitte, această companie de consiliere, a încasat o factură bună. Sunt niște cifre care nici nu au fost numite inițial, Uh, vreo 600 de mii au fost acordate unui al treilea partener pentru supravegherea construcțiilor. Eu cred că e bine să primim cifre precise pentru a oferi un aviz precis. Am, avem aceiași metri pătrați ca înainte, avem în sfârșit uh, cifrele fixe și astăzi am primit confirmarea că acestea sunt toate cifrele și dacă vine ceva în plus, Comisia și agenția vor face o notificare înspre noi, pentru că doar astfel uh, vom uh, putea să ne oferim aviz favorabil. În rest, nu vom scrie un cec în alt pentru tot ceea ce va fi pe viitor. Am fost critici și față de faptul că nu s-a prefăzut nimic pentru costurile de mutare Vom primi informații necesare la momentul uh, potrivit și voi scrie în acest aviz că trebuie să primim informații concrete despre cum pro progresează construcția și dacă uh, sunt respectate cerințele noastre. Așa am inclus în text uh, toate măsurile de siguranță necesare, deci nu se poate ca uh, EULISA, care acum uh, acționează într-o clădire veche, parțial în, uh, uh într-un fel de containere rulote, Uh, e o situație totuși grea. Noua construcție trebuie să fie gata, avem toate documentele, e bine, dar critic faptul că tot a fost haotic, uh, lent și greoi. Am luptat împreună cu doamna Hoffman pentru a avea toate documentele necesare până în seara aceasta la ora 6 ca să ne putem înțelege unii cu alții. Merci. Merci. Mulțumesc foarte mult nu știu dacă credeți că ar trebui să ne pronunțăm în această seară sau ar trebui să amânăm încă 15 zile votul. Müsste man Eulisa beziehungsweise... Să întrebăm Eulisa sau Comisia, pentru că după ce am amânat ultima dată, ne-au spus că dacă nu dăm avizul, um, e ca și cum am dat un aviz negativ și atunci ar începe procedura de notificare de la zero. Nu eu sunt de vină, dar asta e aș propune, v-aș spune că mai mult decât acest aviz și mai mult decât aceste cifre nu vom produce nimic altceva. Deci avem totul acum și de aceea aș propune să dăm acest aviz pentru că a, totodată am, fix, am fixat și un cadru, ne-am ne exprimat și opinia critică și am luat măsuri necesare pentru siguranța datelor în arhitectura cea nouă. Le document, le draft vous a été distribué ce soir. Proiectul l-ați primit în această seară, deci ați luat cunoștință și considerați că sunteți în măsură să vă pronunțați acum. Domnule președinte, e exact cum am spus eu, dar e vorba despre faptul că la Strasburg sunt vizate patru terenuri diferite. Apar uh, metri pătrați, clar, și uh, cât metri pătrați are astăzi clădirea, câte rulote există și la B se spune ce înseamnă acest proiect și ce se prevede. Clădirea principală trebuie renovată, și uh, mai trebuie făcută și o anexă, plus alte două mici clădiri pentru siguranță și energie. Cu metri pătrați preciși, pentru ca pe viitor să avem 5812 metri pătrați. În loc de 2306, pe viitor vom avea vreo 5000 uh, pentru 166 de persoane, acum sunt 124 de persoane. Eulisa ia amploare, așa cum a planificat și Comisia. Iar costurile, și aici sunt foarte critică, la early warning, cu rezerva de urgență, s-a ajuns faptic, fără rezerva de urgență, la vreo 23 de milioane, 200 de milioane jumate, aproape 24 cu rezerva de urgență. În trecut uh, uh, era mai ieftin. 1,2 milioane pentru Deloitte, uh, iarăși o sumă frumușică pentru uh, parcele, restul fiind suportate Strasburg. Uh, renovările costă și ele 11,2 milioane, factorul de nesiguranță 2%, pe acesta îl aprobăm întotdeauna, și supravegherea 600 de mii și 13.000 transportul containerelor. Critic EULISA odată, pentru că la început a durat foarte mult până am primit toate informațiile. Pe viitor, aș vrea să avem o vedere de ansamblu și totul să ne parvină foarte rapid și subcint. Iar Comisia, în loc să dea 1,2 milioane uh, de euro către companii externe pentru consiliere, să folosească serviciile interne. Acești bani sunt deja dați, nu se mai schimbă nimic, dar pe viitor e important și tocmai de aia eu critic acest lucru în aviz. În al treilea rând, avem sistemul de avertizare timpurie, dar ca raportori n-am primit nimic. E vorba de 17 milioane, 19 milioane, acum sunt de fapt 24 de milioane diferență mare față de ce s-a prevăzut inițial. Cerem, de asemenea, ca rezerva de urgență de 2 milioane să fie una care să fie respectate, iar costurile în sine să fie respectate și dacă apar costuri adiționale să treacă prin procedura de notificare. Exact asta apare în aviz, așa cum v-am prezentat acum. Mai multe, sigur, nu vom reuși. Proiectul uh, e unul necesar și asta se știe de săptămâni încoace. Si, donc, avant de soumettre... Vă mulțumesc. Înainte de a pune la, de a spune la vot, domnul Zaltec. Hmm. Pani președinte, șanovni Państwo. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, de ceva vreme mi-am dat seama că ni se prezintă tot felul de proiecte de raport care practic nu au care, pe care nu putem să le cunoaștem în uh, profunzime. Însă, din propria mea experiență, știu că dacă vrei să iei o hotărâre legătură cu niște cheltuieli, trebuie să știi bine despre ce e vorba. Să se pare că părerea noastră uh, nu e importantă pentru nimeni. Și dacă așa stau lucrurile, atunci, prin definiție, eu voi vota împotrivă. Mai dorește cineva să intervină? Nimeni. Atunci supun la vot. Cine e pentru propunerea doamnei Holmeier? Pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Cred că avem o majoritate pentru ratificarea acestei aviz. Poate că să-mi cer scuze că e așa de târziu totul, n-a fost asta intenția mea. Am primit aceste date în această după-amiază la ora 4. Trebuie să renunțăm la acest mod de a lucra. Eu sper ca și Comisia să facă tot ce trebuie. Nu vom mai accepta astfel de rapoarte care să fie transmise doar câteva minute înainte de ședințele noastre. Nu e o procedură corectă. Parcă Europa e guvernată prin proceduri, nu? Și ni se trimit aceste rapoarte în condiții absolut nemulțumitoare pe care trebuie să le criticăm. În ciuda presiunilor făcute doamna Holmeier, bineînțeles. Doamnă Holmeier, amânăm uh, aștept, clădirea ASP din Bruxelles. Aveam uh, două puncte. Proiectul privind securitatea la intrări în Bruxelles. E amânat, nu? Punctul ăsta. Bine. Ultimul punct. Punctul amânat va fi rediscutat probabil peste 15 zile. Domnul Fernandez, acum ne va spune cum s-a desfășurat trialogul uh, în legătură cu EFSI. Îi mulțumim pentru prezența dumnealui constantă la acest trialog, le mulțumesc tuturor colegilor care au participat la acest trialog. A, la următoarea ședință ne povestiți. Bine. Bun, dacă nu mai dorește nimeni să intervină, încheiem ședința. Îi rog însă pe coordonator să mai rămână câteva clipe. Pare foarte rău. N-am putut să procedăm altfel. Am conferit un mandat, acesta trebuia să fie discutat. A fost o reuniune extraordinară. Practic a trebuit să ne ocupăm de niște dosare speciale, deci noi nu urma să avem astă, această ședință la ora 7 seara, însă a trebuit să conferim acest mandat, am organizat o reuniune extraordinară, dacă lucrurile nu ar fi stat astfel, uh, toate acele ratificări prin remunerarea colaboratorilor ar fi așteptat două săptămâni. Et vraiment, je voudrais remercier les interprètes. Le mulțumesc uh, din inimă interpreților. Fără uh, dumnealor nu am fi putut să avem acest schimb de opinie. Au uh, rămas mult peste timpul acordat. În mod uh, normal, la 8 trebuiau să